La seduta e ripresa. Reluăm uh, ședința noastră. Trecem la vot. Raportul lui Panzeri. Raportul cadru Uniunea Europeană-Algeria, cât privește principiile generale ale participării Algeriei la programele UE. Vot cu apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Felicitări domnului Panzeri. Raportul Toma, Atlanticul de Nord-Est, uh, stocurile din largul mării și pescuitul în apele internaționale. Amendamentul 1, vot cu apel nominal. Am deschis votul. Votul s-a închis. Respins amendamentul. Deci acest uh, act este în mod definitiv aprobat conform acordului interinstituțional Parlament-Consiliu. Trecem acum la votul Corbe, dar domnul Ferreira vrea să ne spună ceva în legătură cu procedura. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Faptul că avem aici uh, în discuție un raport cu mai bine de 400 de amendamente demonstrează faptul că acest raport nu este absolut deloc uh, unul consensual și nu este nici suficient